Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Deschid, uh, declar deschisă ședința noastră din această dimineață. Și trecem la primul punct de pe ordinea de zi. E vorba de declarația Consiliului și a Comisiei cu privire la pregătirea pentru reuniunea Consiliului European de pe 20-21 martie 2014. Aș vrea să dau cuvântul domnului Corculas, în primul rând, în numele Consiliului. The Spring European Council Consiliul de primăvară este de obicei dedicat politicilor economice și sociale.